Ja, guten, guten Nachmittag. Wir nehmen uns... Bună ziua! Reluăm uh, lucrările comisiei. Bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Control Bugetar, ultima reuniune organizată aici la, la Bruxelles. Săptămâna viitoare vom mai, vom mai organiza o reuniune în Strasburg. Aveți uh, proiectul de ordine de zi, nimeni nu și-a exprimat dorința de a o modifica, deci uh, consider că va fi uh, adoptată. Știți că această reuniune este transmisă pes, peste tot în lume pe internet. Um, am ajuns la punctul 3 de pe ordinea de zi, atelierul pe tema investițiilor uh, teritoriale în uh, contextul politicii de coeziune. Raportoarea comisiei noastre este doamna Dlabaiova și dau cuvântul în primul rând doamnei Dlabaiova, raportoarea. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Stimați uh, invitați, dragi uh, colegi, am, urmă, am urmărit uh, acest instrument al politicii de coeziune, investi, investițiile integrate de la începutul uh, mandatului meu și cred că ar fi o posibilitate eficace de a depăși diferențele între regiunile statelor membre. Această abordare combină multe elemente importante pentru contribuabilii europeni. Pe de o parte, plus valoarea europeană, uh, care aduce rezultate concrete și angajamentul nostru de a construi o Europa puternică, um, fiabilă, care se îngrijește de proprii uh, cetățeni. Și pentru a face acest lucru, mă bucură faptul că Comisia Europeană a introdus investițiile teritoriale integrate în politica de coeziune 2013-2020 ca un instrument pentru a face față provocărilor uh, regionale, astfel încât uh, uh, fondurile de coeziune și structurale să fie mai, mai prezente în, în teritoriu. Eu cred că politica europeană trebuie să fie mai apropiată de necesitățile specifice locale ale cetățenilor. În Comisia de Control Bugetar ne axăm, ne preocupă modul eficace de cheltuire a fondurilor europene. Din acest punct de vedere, nu trebuie să urmărim doar uh, obiectiv, obiectivele pe termen lung al Uniunii Europene, dar și uh, nevoile specifice ale, teritoriilor care se schimbă pe parcursul timpului. Deja am primit un aviz în ceea ce privește aceste investiții teritoriale integrate IT din partea CEOR și mă bucură faptul că și raportorul CEOR este alături de noi astăzi și aștept cu nerăbdare să auzim mai multe din partea invitațiilor uh, noștri despre cum aceste investiții teritoriale integrate pot profita mai mult de diferitele sinergii existente. Înțeleg că nu întotdeauna autoritățile locale pot intra într-o competiție cu actorii uh, particulari și că nu pot aduce rezultate concrete întotdeauna dacă se axează pe o singură intervenție. Drept urmare, este o idee bună uneori să fie combinate diferite proiecte care sunt interdependente și să le tratăm ca o unitate um, uneori. Deci uh, este important acest lucru din punctul de vedere al durabilității și din punctul de vedere al simplificării procesului în sine. În fiecare an, comisia noastră se plânge în uh, rapoartele de descărcare de gestiune de rata lentă de absorție a acestor uh, fonduri și considerăm că acest instrument este o um, posibilitate eficace de a depăși um, aceste probleme. Dacă acest instrument integrat va fi aprobat în cadrul uh, acordurilor de parteneriat, cred că vom demonstra un angajament puternic din partea Uniunii Europene și partea statelor membre a unei abordări bazate pe proiecte și ar permite în același timp ca fondurile europene să fie folosite din prima zi a următorului cadru financiar multianual. Și în fine, simplificarea este o preocupare majoră a noastră a tuturor. Și în următorul uh, Uh, cadru financiar multianual ne-am dorit să există un grad mai mare de siguranță, nu doar certit- uh, siguranța juridică, dar și cea financiară bazată pe o bugetizare bazată pe performanță. Cu cât, mai, uh, cu cât ne pregătim mai devreme, cu atât vom putea avea o asemenea procedură mai, rapide, mai rapidă, ceea ce va permite statelor membre care dispun de mai puține resurse să Uh, cheltuiască mult mai eficace aceste fonduri. Avem uh, niște invitați foarte interesanți, interesați, interesanți astăzi și aș dori să-i dau în primul rând uh, cuvântul domnului Takaș de la DG Regio, care ne va explica detaliat cum funcționează acest instrument și uh, care este uh, perspectiva Comisiei Europene. Dacă îmi permiteți, aș da cuvântul direct domnului Peter Takaci. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și raportoarei pentru că a organizat acest atelier și pentru că a invitat Comisia Europeană să-și prezinte expertiza și rezumatul uh, uh posibil în acest moment al implementării perioadei de programare 2013-2020 în ceea ce privește acești, aceste investiții integrate teritorial în contextul politicii de coeziune. In the policy context behind the, uh, the... În primul rând, permiteți-mi să vă aduc aminte care este contextul politic al acestor investiții teritoriale integrate și altor instrumente din uh, domeniul politicii de coeziune, așa cum a spus și raportoarea. Am uh, plecat de la noțiunea unei abordări integrate, bazate pe proiecte, o abordare asupra căruia a existat pentru prima dată raportul Fabrizio Bacara, care a pregătit terenul pentru perioada de programare 2013-2020. De ce este nevoie de o abordare integrată pe proiecte în politica de coeziune? Tocmai pentru a conecta Uh, obiectivele globale ale Uniunii Europene cu necesitățile specifice ale comunităților locale. Prin această abordare integrată putem răspunde um, caracterului complex al integrării teritoriale cu care se confruntă comunitățile urbane, comunitățile rurale din Europa din, în zilele noastre și această abordare integrată se referă la dărâmarea zidurilor existente între diferite domenii, între diferite administrații, între diferite grupuri de părți interesate. Este o caracteristică importantă care poate conferi posibilitatea autorităților locale de a trece la acțiune pentru, fol- pentru a folosi fondurile europene în vederea implementării propriilor strategii astfel încât să răspundă propriilor uh, necesități de dezvoltare și propriilor provocări. Ținând seama de aceste provocări, uh, în perioada 2013-2020 am introdus diferite instrumente, un set de asemenea instrumente, unul dintre aceste instrumente fiind reprezentat de investițiile teritoriale integrate. Este vorba de un instrument de programare voluntară care permite combinarea diferitelor, mai multor obiective tematice, combinarea diferitelor posibilități de finanțare din două axe prioritare. Fie uh, din partea mai multor programe, dar uh, este o caracteristică fundamentală, fundamentală acestui instrument Uh, premisa sa este o combinare a diferitelor tipuri de, de finanțare din partea diferitelor, diferiților actori. Un alt element extrem de important se referă la faptul că uh, aceste investiții trebuie să se bazeze pe o dimensiune uh, teritorială, pe o strategie uh, teritorială. În uh, FEDER există o alocare specială care recunoaște rolul orașelor și a zonelor urbane în dezvoltarea regională în general. Acesta este instrumentul respectiv și acesta este cadrul de reglementare pus la dispoziția statelor membre și regiunilor. Și unul din rezultatele interesante la care am ajuns, concluziile interesate, a fost că acest instrument a fost uh, folosit într-un mod inovator și pentru alte activități de colaborare mai ales colaborarea dintre diferite autorități urbane, din diferite regiuni, între diferite autorități uh, municipale, ceea ce nu, se, nu este un rezultat a unei, a unei cerințe de reglementare, ci a fost o acțiune voluntară, ținând seama că uh, acest uh, instrument cere o colaborare între diferite autorități Uh, s-a ajuns la concluzia și am văzut că el poate fi folosit și pentru o mai bună integrare teritorială. Dacă ar fi să examinăm uh, cifrele, să vedem cum folosesc, în ce măsură folosesc statele membre acest instrument, ut- ut- utilizarea prevăzută acestui instrument a investițiilor teritoriale integrate este destul de diferită. 20 de state membre folosesc aceste investiții teritor- ter- teritoriale integrate, apelând la diferite fonduri în contexte teritoriale diferite, însă această utilizare este concentrată mai mult în câteva state membre. De fapt, este vorba de 10 state membre care sunt principali utilizatori ai acestui uh, instrument investițiilor teritoriale integrate. Majoritatea fondurilor sunt folosite în dezvoltarea urbană, nu este nicio surpriză, ținând seama de accentul special pus pe dezvoltarea urbană durabilă. Celelalte state fie recurg la propriile instrumente teritoriale, fie au decis să aibă o abordare mai tradițională, având o axă prioritară dedicată dez- dezvoltării urbane și nu recurg la o colaborare între diferitele autorități de gestionare pentru a sprijini această strategie. Această imagine datează din anul 2015, când am uh, făcut publice aceste informații. De atunci lucrurile s-au mai schimbat puțin, când vine vorba de alocările din program și uh, situația actuală privind folosirea acestui instrument poate fi uh, consultată pe pagina de internet a Comisiei Europene și acolo puteți vedea că toate aceste instrumente reprezintă 10% din alocările efectuate în cadrul politicii de coeziune. Jumătate dintre acestea sunt puse în aplicare prin uh, intermediul instrumentului investițiilor teritoriale integrate. Cealaltă revin CLID, celălalt instrument uh, dedicat uh, integrării teritoriale și în ceea ce privește implementarea alocărilor prin intermediul instrumentului ITI. La sfârșitul anului 2018 ne aflăm la la un procent de 61% și 30,5% este rata cheltuielilor, ceea ce este un nivel mult mai redus față de programele principale. Există diferite motive pentru a explica această situație structurile, definirea structurilor și a strategiilor necesită timp, însă imaginea este una totuși destul de diversificată și cred că viitorul uh, orator vă va da mai multe detalii și pentru a înțelege mai bine uh, cum uh, avansează această abordare bazată pe investițiile teritoriale integrate, în Regio a comandat un uh, studiu care a fost publicat în anul 2017 și care ne-a ajutat să înțelegem diversitatea um, teritoriilor care se bucură de sprijin prin intermediul acestui instrument IT. Este folosit de marile zone metropolitane, de exemplu din uh, uh, Polonia, este folosit în zone Um, periferice rurale din Italia, în um, delta Dunării, zona deltei Dunării din uh, România, Spania, de asemenea. Și pentru acest lucru este nevoie de diferite structuri de uh, guvernanță și de un mix uh, diferit de investiții, de asemenea. Trebuie să înțelegem că este este extrem de dificil să prezentăm o imagine agregată și să tragem concluzii simple vis-a-vis -vis de utilizarea acestor, acestui instrument al investițiilor teritoriale integrate. Tocmai de aceea DG Regio a început o colaborare cu Centrul Comun de, Cerce- de Cercetare, pornind de la rezultatele acestui studiu, tocmai pentru a ne îmbunătăți um, cunoștințele, pentru a înțelege mai bine modul în care strate, strategiile de integrare teritorială sunt folosite, sunt sprijinite de fondurile europene în perioada 2014-2020. Un rezultat concret al acestei colaborări a fost publicarea unei aplicații care exemplifică modul în care diferitele instrumente sunt folosite în Europa. Care ar fi învățămintele pe care trebuie să le tragem. Există, putem spune că acest instrument este folosit în diferite teritorii. De obicei, uh, se bucură de un buget mai mare decât alte strategii teritoriale, ceea ce duce foarte, posi- foarte posibil la economii datorită mărimii acestui program, acestui instrument și statele acest instrument, uh, aceste instrumente sunt utile pentru statele membre pentru a pune în aplicare uh, strategii pe termen uh, lung și de a-și îmbunătăți structurile de guvernanță. Când vine vorba de provocările cu care ne confruntăm, am înțeles că nu există o singură formulă pe care o putem folosi ca o, pentru a garanta o abordare integrată a dezvoltării teritorială. Mm, există un volum mare de norme suplimentare, de orientări generale produse de statele membre tocmai pentru a controla, pentru a răspunde diversității actorilor teritoriali și există și limitări um, cu caracter programatic, rezultate datorită necesității de a monitoriza diferitele obiective tematice într-un anumit loc. Cadrul legislativ propus pentru viitoarea perioadă de programare încearcă să răspundă tuturor acestor provocări acceptând uh, plus valoarea adusă de integrarea um, de abordarea integrată, aceasta fiind considerată ca fiind una din principalele priorități politice pe viitor și când vine vorba de ideea apropierii Europei de cetățeni, pentru că, așa cum am spus deja, această abordare integrată este o posibilitate de a ține cont mai bine de necesitățile locale și de provocările locale legate de dezvoltarea regiunii respective și între timp toate aceste instrumente integrate, IT, CHILD vor fi păstrate uh, și în viitoarea uh, perioadă de programare, tocmai pentru a susține această abordare integrată. În rezumat, principala abordare a acestui instrument, în locul unei abordări uh, integrate punctuale, aceasta ar trebui să devină, să aibă un caracter uh, orizontal, ar putea să atragă finanțare de la diferite obiective uh, politice și de la diferite axe prioritare. Principalele cerințe privind ce, ce constituie o abordare integrată. acestea ar, acestea ar trebui să fie, um, aceste criterii esențiale ar trebui să fie clarificate peste tot. Este nevoie de o strategie uh, Uh, integrată teritorială uh, edificată de autorități locale care au un rol important în procesul decizional. Există o concentrare tot mai mare și pe implicarea părților interesate la nivel uh, local, pentru că nu este vorba de un rol mai important conferit doar autorităților locale, dar comunitățile locale, părțile interesate locale ar trebui să fie implicate mai mult în planificarea și implementarea strategică. A existat uh, un grad mai mare de flexibilitate din punctul de vedere al desemnării administrative. Nu mai este necesar acum să fie desemnate autorități urbane sau autorități intermediare, pentru că Rolul acestora se referă la coordonarea strategică, la garantarea alinierii acestor proiecte cu propriile strategii și, de asemenea, sistemul de uh, indicatori nu fusese prea flexibil până acum. Acestea sunt elementele din propunerea comisiei și, dacă îmi permiteți, aș sublinia faptul că pentru a demara următoarea perioadă de programare și pentru a ne asigura că aceste instrumente de, de integrare sunt folosite suficient de bine, statele membre și uh, colegiuitorii europeni trebuie să își accelereze progresele, dar și la nivel local autoritățile și actorii relevanți ar trebui să își accelereze pregătirea strategiilor locale, pregătirea proiectelor astfel încât acestea să fie gata în momentul în care va fi gata și finanțarea. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Tacaș, a fost foarte interesant. Am deja câteva întrebări pentru dumneavoastră, dar o să revin cu ele după toate intervențiile. V-aș ruga să respectați uh, limita de 10 minute pentru a avea și o rundă de întrebări și răspunsuri. Și acum o să vedem care este perspectiva Curții Europene de Conturi și mi-aș da cuvântul domnului Nils Eric Brocop, care se ocupă de domeniul investiții în coeziune, creștere și... Uh... Aveți cuvântul. Thank you, Madam Rapporteur. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamna raportor, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la acest seminar. Uh, care mi se pare extrem de interesant și, într-adevăr, mai mare simplificare, mai puțină reglementare sunt absolut esențiale și în contextul noului regulament um, de prevederi comune, așa cum spunea domnul Tacaș. Curtea a lucrat în mod concret uh, asupra acestor uh, investiții integrate. Aveți deja un briefing din partea noastră și considerăm că este interesant uh, să ducem mai departe discuția astăzi și chiar și după aceea. Dacă vedem prevederile care sunt uh, apar aici, uh, acestea nu sunt foarte multe la nume, la număr, Acestea apar în anumite documente ale comisiei, dar e o nevoie de o strategie care deseori e complicată, cerințe în ceea ce privește programele operaționale, reguli de mobilitate, de proiecte, de aplicații. Aceasta înseamnă că simplificarea este extrem de importantă în acest domeniu și am uh, stabilit câteva reguli de bază tocmai pentru a avea o simplificare mai eficace. Ne-am bazat și pe experiența internațională, cum ar fi, de exemplu, uh, experiența OCDE și toate acestea trebuie văzute ca un pachet. În primul rând, avem nevoie de o strategie uh, bine definită pentru a înțelege complexitatea și pentru a propune măsuri de simplificare adecvate. În al doilea rând, e nevoie de o simplificare uh, eficace și pentru aceasta e nevoie de un angajament clar din partea celor implicați pentru stabilirea regulilor și la nivel legislativ și pentru recomandări. Și, uh, de asemenea, trebuie respectate regulile și principiul uh, unei bune gestiuni financiare. Tocmai de aceea considerăm că simplificarea nu este un scop în sine, ci este doar o parte, un instrument pentru a întări și mai mult procedurile de control. O strategie bine definită trebuie să arate și pentru cine și de ce este nevoie de o astfel de simplificare. Ar trebui să elimine costurile inutile, ținând cont de beneficiile posibile și pentru investițiile teritoriale integrate, asta înseamnă că reducerea regulilor ar avea um, consecințe asupra felului în care se îndeplinesc cerințele și, uh, în multe cazuri, atingerea obiectivelor. Tocmai de aceea considerăm că strategia trebuie să se centreze pe randamente eficiente din punctul de vedere al costurilor și uh, respectarea regulilor. Al doilea principiu ne arată că trebuie să avem o abordare care să se bazeze pe uh, uh, o structură și pe uh, dovezi clare. Trebuie eliminate costurile suplimentare și acestea trebuie identificate atât pentru beneficiar cât și pentru autoritățile naționale, deci la nivelul Comisiei și a statelor membre, ținând cont de eventuale beneficii ce pot apărea. Simplificarea trebuie să țină cont și de uh, dovezile existente, să poată, fi schimb, să poată țină cont de schimbările ce apar, de exemplu, la nivelul reglementării sau altele. Aveți aici uh, un exemplu practic, un tabel pentru a vedea la nivelul statelor membre ce probleme pot apărea din punctul de vedere al simplificării și ce fel de măsuri sunt necesare. Am văzut uh, cu Galben, de exemplu, că uh, în unele țări avem uh, proiecte cu 134 de pagini, în schimb în altele doar 16. Unele țări, de exemplu, lucrează doar la nivel digital, altele și digital și cu copii pe hârtie sau numai pe hârtie. Poate că sunt motive care explică acest lucru, dar această mare uh, diversitate, să ajungem de la 16 până la 134 de pagini, se pare că nu poate fi ușor explicat. Deci și aici ar, fi, uh, ar exista o posibilitate de a îmbunătăți situația și a simplifica. Pe de altă parte, e nevoie de responsabilizare și angajament din partea celor implicați la toate nivelurile disponibile. Comisia, de exemplu, trebuie să se bazeze pe experiență și să propună reguli care sunt potrivite pentru a atinge obiectul respectiv. Trebuie să se implice actorii uh, din domeniu pentru a-și lua un angajament în vederea simplificării și fără să pună în pericol obiectivele de politică și pentru a asigura și o rată a erorii scăzută. E dificil, dar toate aceste elemente trebuie să fie avute în vedere. Statele membre trebuie să elimine povara administrativă inutilă. Uh, se vorbea aici de suprareglementare de către domnul Tacaci în domenii cum ar fi, de exemplu, procesul de simplificare, am văzut ce se întâmplă cu raportarea, magazinarea datelor și așa mai departe. Comisia ar trebui să utilizeze experiența sa și să ajute statele membre în eforturile de simplificare. Vedem aici uh, care a fost procesul de simplificare din 2000 uh, uh, până în 2013 și ce se întâmplă în perioada 2021-2027, ce este prevăzut. Ghidul de reglementare ar trebui să fie disponibil pentru a fi utilizat la timp și trebuie să existe o coerență și o stabilitate în timp, astfel încât cei care doresc să-și stabilească o strategie să aibă mereu aceleași obiective în vedere. Așa cum spuneam și mai devreme, este esențială calitatea regulilor, nu neapărat numărul lor, pentru că acestea trebuie să fie centrate și bine țintite. Iar pentru perioada 2021-2027 am dat deja un aviz în care spuneam că în mare comisia a reușit uh, procedura de simplificare, dar uh, centrarea pentru a obține valoare din banii investiți uh, nu și-a atins neapărat obiectivul principal. Avem aici un alt tabel și cu galben, vedem că nu există practic o corelație între fondurile uh, primite, uh, numărul de uh, programe operaționale sau numărul de indicatori de rezultate. Iar în ceea ce privește cerințele de raportare sau numărul de programe operaționale, acestea pot fi uneori foarte complexe pentru unele state membre. Al patrulea și ultimul principiu al simplificării, cel al performanței și responsabilizării, prin bugetul european și prin implementarea sa prin programe operaționale, ar trebui să se centreze pe uh, valoarea obținută prin banii investiți și, așa cum spuneam și mai devreme, simplificarea nu trebuie să fie un obiectiv în sine. Pe de altă parte, trebuie să se respecte și regulile și ultimul slide este tocmai o, o ilustrare a acestui lucru. Am văzut ce se întâmplă cu rata erorii la nivel anual și aici vedem că regulile îmbunătățite și uh, cerințe sau reguli clare pentru simplificare au consecințe pozitive în reducerea ratei erorii. Am văzut că rata erorii a scăzut uh, mult semnificativ între 2008 și 2009 și în 2008 uh, cheltuielile uh, se referau în principal la perioada 2000-2006 și în 2009 la perioada 2007-2013 când uh, nivelul de control și mai bună gestiune se îmbunătățiseră. Așa cum spuneam la început, nu am făcut o analiză specifică pe investițiile integrate teritorial, dar uh, considerăm că toate aceste elemente sunt uh, esențiale pentru pachetul de reglementare general. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Brocop. Înainte de a trece la exemple concrete, vom avea și uh, cireașa de pe tort, ca să spun așa, domnul dr. Martin Ferry, care este prezent astăzi aici și care ne va da mai multe detalii uh, de natură academică din punctul de vedere al cercetării făcute în acest domeniu și v-aș ruga doar să respectați, dacă puteți, cele 10 minute pe care le avem la dispoziție. Uh, Mulțumesc. Nu sunt director al acestui centru, sunt doar cercetător la Universitatea din Glasgow. Am pregătit uh, o scurtă notă însoțitoare pentru a o prezenta în cadrul acestui seminar. Prezentarea mea are trei obiective, dintre care unele se suprapun cu materialele prezentate deja de Peter. Așa că voi sări peste această parte. Referitor la context, Peter a descris deja elementele cheie legate de aceste instrumente pentru investiții teritoriale integrate, iată cum arată și diferențele între statele membre în ce privește absorpția lor, eu aș insista pe diferenței sunt un element important la fiecare evaluare. Trebuie ținut seama de contextul în care s-au implementat investițiile acestea. Depinde de natura, de nivelul de dezvoltare, de nivelul de urbanizare, deci de anumite modele din diferite state membre și din diferite regiuni. De asemenea, este vorba și de nivelul de descentralizare al, a, a, a administrațiilor locale uh, și regionale de tradiții, de capacitate și de experiență în punerea în aplicare și în executarea acestor investiții. De asemenea, de arhitectura programelor uh, uh operaționale de investiții. Vorbim așadar de numeroase diferențe la nivelul administrării acestor investiții din punctul de vedere al relațiilor, de exemplu, dintre autoritățile de management și organismele intermediare. De asemenea, chiar și la nivel general se constată că există variații de executare a acestor investiții între nivelul uh, organismelor intermediare și autoritățile de management. Vorbim de uh, zone rurale versus zone urbane, de um, orașe versus uh, zone, de, de orașe mai mici versus orașe mai mari și așa mai departe. Oh măsură la care s-a referit și Peter o reprezintă eficiența administrării acestor investiții. Vedeți cu albastru cheltuielile totale la nivelul IT în 2018 eh, față de nivelul planificat politica de coeziune o vedeți reprezentată în portocaliu. Punerea în aplicare a operațiunilor finanțate prin IT au înregistrat întârzieri majore la începutul perioadei, însă rata de execuție a acestor investiții a crescut în timp. Fondurile au fost alocate unor uh, programe. În a, a doua și a treia parte a anului 2018 există variații de cheltuieli în funcție de tipul um, ISUD, ITIs have the best. de investiții. Și în funcție de asta, gradul de performanță al executării acestor investiții a variat. Tot așa, pe hartă puteți vedea care este cel mai mare procent de cheltuiel, cheltuirea banilor Uniunii Europene, cu cele mai performante state membre, cu exprimate în gri și cele mai puțin performante manifestate în galben pe ecran, unde s-au înregistrat cele mai problematice situații din punctul de vedere al absorpției acestor fonduri. Iată care sunt corelațiile clare între caracteristicile IT și performanțele financiare. O parte din aceste caracteristici, după cum puteți vedea pe ecran, în ce privește executarea IT la nivelul statelor membre, este reprezentată în punct cu, cu negru pe ecran. Acolo vedeți cum, uh, unde se, se reînregistrează cheltuieli. În țările cele mai mici, cu nivelul cele mai mici de finanțare, s-au înregistrat cele mai mari niveluri de cheltuire a banilor. E un grup de țări, însă, care includ și țări cu experiență considerabilă la nivelul capacității și experienței utilizării acestui tip de investiții, cum ar fi, de exemplu, țările de jos. Apoi avem grupul uh, cheltuitorilor medii. Aici situația e mai diversificată. Avem cazul Poloniei, care este de departe teritoriul cu cele mai multe fonduri alocate și care a utilizat uh, cel mai mult IT, în special prin intermediul ISUD, și are și o strategie legată de aceste instrumente ISUD, în special în capitală și în regiunile înconjurătoare. Și cred că merită menționat faptul că aceste investiții din Polonia se uh, direcționează către anumite, um, anumite Uh, fonduri care, sau anumite programe care folosesc și fonduri ESF. O parte dintre aceste instrumente vizează și strategii mai mici, concentrate, să spunem, pe anumite municipii mai, de dimensiuni mai mici, nu pe zone mai uh, ample ca acoperire teritorială. Proporționalitatea este elementul cheie, în sensul că ne permite să ținem seama de gradul de experiență, de nivelul de finanțare alocat, de buna funcționare administrativă. Toate aceste lucruri merită luate în calcul. Punerea în aplicare a unor strategii mai mici, desigur că poate să creeze probleme la nivelul administrației. Și acum, rapid, în ce privește provocările în materie de monitorizare și evaluare, am încercat să le concentrăm într-o oarecare măsură în acest seminar. Ele se, le-am concentrat pe aceste investiții teritoriale integrate. Am încercat să vedem care a fost impactul din punctul de vedere al eficienței, al calității strategice, a, al asigurării echilibrului dintre rezultatele pe termen scurt, mediu și lung. Sunt, e dificil să se elaboreze însă indicatori care să reflecte calitatea administrației la diferite niveluri, în funcție și de fond, în funcție și de temă, de programul folos, în care se folosesc aceste investiții. De aceea am preferat să abordăm subiectul nu în funcție doar de administ unitatea administrativă, ci mai degrabă în funcție de aspectele funcționale ale utilizării fondurilor. În ce privește elaborarea de indicatori locali care să poată oglindi ce se întâmplă pe teren în anumite teritorii specifice, uneori uh, am văzut că aceștia se bazează pe strategii naționale, cum se întâmplă în Franța, dar ne-am gândit în special la indicatorii de calitate, uh, care să fie elaborați în baza unor chestionare, de exemplu, astfel încât să oglindească mai bine impactul soft, să spunem, al acestor investiții. Din evaluările statelor membre, Peter deja s-a referit la problema plusvalorii, noi am vrea să punem accentul pe acele proiecte care abordează în mod specific anumite teritorii, care se referă la anumite relații intrateritoriale și care uh, uh, vădesc cel mai bine beneficiile pe care le pot aduce aceste investiții din punct de vedere economic, social, abordând problema discrepanțelor economice la nivel teritorial. Crearea de capacități la nivel local este foarte importantă. Sunt, se înființează noi secretariate, grupuri de lucru, foarte utile poate pe termen lung. Și se naște o cultură uh, corporativă. Oamenii se așează la aceeași masă și stau de vorbă la nivelul municipalităților, la nivelul altor structuri, pentru a pune în aplicare programele cu aceste investiții, ceea ce reprezintă în sine o inițiativă foarte bună. Strigur, conceperea de, admi- de strategii administrative, ținând seama de toate limitele posibile, ținând seama în același timp și de prioritățile tematice de jos în sus, cu implicarea uh, programelor operaționale, toate aceste lucruri trebuie reconciliate. Mobilizarea autorităților municipale este foarte importantă pe termen lung pentru durabilitatea utilității acestor investiții, implicarea lor de cel mai mare măsură, precum și a sectorului privat, a ONG-urilor și a altora. După cum arăta și Peter, crearea unor programe strategice, a unor proiecte strategice care să fie puse pe picioare de la începutul perioadei de programare, ca lucrurile să fie deja pregătite în momentul în care vin investițiile și să poată demara fără întârziere. Desigur, aspectele legate de reglementare, aspectele complexe legate de punerea în aplicare trebuie abordată, problema desemnării, organizarea uh, licitațiilor pentru achizițiile publice, reprezintă o serie întreagă de probleme, toate la fel de pertinente în contextul acestor investiții teritoriale integrate din perspectivă locală. Putem vedea care sunt exemple de integrare mai puternică la nivel strategic, dar și la nivel operațional. Constatăm că integrarea se confruntă cu obstacolele pe care le-am menționat. Noi propunem o serie de exemple utile, așa cum le-am identificat noi, pe care să se țină seama, poate în paralel sau în mod integrat. Și în nota însoțitoare am și menționat uh, un ISUD de la Rotterdam, care se concentrează pe anumite criterii legate de ETF și ESF și care cred că merită analizat. Din punctul de vedere al recomandărilor, foarte succint, crearea de capacități e foarte importantă, menționarea de asemenea proporționalității, momentul oportun pentru a ne asigura că strategiile sunt întocmite odată cu programele și că există deja propuneri de proiecte și idei în vigoare pentru ca ele să poată fi puse în aplicare cât mai rapid, monitorizarea și evaluarea sunt foarte importante pentru a demonstra că există plus valoare, precum și durabilitatea, cum spuneam, a ne inspira din alte surse, a identifica valorile și a le include și noi în aceste programe pe termen lung. Și Peter vorbea despre perspectivele viitorului. Din răspunsurile statelor membre am identificat și noi o serie de elemente interesante. În ce privește punerea în aplicare a acestor investiții la nivelul tuturor statelor membre, va trebui să ne mai gândim la asta, creșterea flexibilității, 6% RDF în cadrul ISUD. Poate că ar fi mai bine să avem o cifră și mai mare, dar și așa ea reprezintă un uh, stimulent. Vă mulțumesc foarte mult! Știu că am depășit un pic timpul. Mulțumesc. So, so, so much material that we could do. Mulțumesc foarte mult. Au fost uh, materiale bogate și acum trecem la două teritorii foarte diferite. Avem uh, un exemplu din Cehia și un altul din, Sic- din Sicilia, din Messina, în Italia. Îi voi da cuvântul domnului Eric Beneș, directorul uh, unității uh, de administrare teritorială din orașul Pilsen. Vă rog. Mulțumesc. Mi-am pregătit o prezentare pentru dumneavoastră, dar pentru că limba mea engleză nu este perfectă, mă voi exprima în limba mea maternă, beneficiind de interpretare. Yes. Takže eh, já bych vám rád představil eh, ten pohled doamnelor și domnilor. Aș dori să vă prezint perspectiva uh, unui beneficiar al acestei strategii, un beneficiar de la uh, cel mai de jos nivel. Uh, câteva observații cu caracter istoric în Republica Cehă. În anul 2004 am început aceste activ- activități și puteți să vedeți că folosirea fondurilor s-a tot uh, îmbunătățit, nu doar din punct de vedere administrativ. Ce putem spune este că în actuala uh, perioadă există cel mai mare număr de proiecte uh, disponibile pentru a folosi aceste fonduri. Nu este vorba doar de uh, Uh, orașul nostru. Avem proiecte mai uh, cuprinzătoare, mai complicate, care uh, au nevoie de o finanțare mai mare, însă sunt proiecte care vor fi în beneficiul nu doar al orașului Pilsen, dar al regiunii în general. Este vorba de proiecte legate în principal de infrastructură. Am încercat să acoperim acest deficit al, al infrastructurii. Um, și uh, să nu uităm că Pilsen la un moment dat a fost, uh, a avut și, a fost și capitala europeană a, a culturii. În această perioadă de programare am lansat uh, aceste instrumente integrate. Nu fusese răgata la, de la bun început, și uh, am început să le pun în aplicare doar 3 ani după 2014. Deci în... Și acum încercăm să recuperăm timpul pierdut. Există acum regula N plus 3, ceea ce ne uh, obligă să accelerăm rata absorției în aceste proiecte, însă cred că reușim să ținem pasul și nu știu dacă ați putut observa pe imaginea anterioară, Președinta uh, intervine și roagă oratorul să vorbească puțin mai rar. Încerc să respect timpul pe care mi l-ați acordat. Să vedem. Aici puteți, să ve- puteți vedea care sunt zonele metropolitane din uh, Republica Cehia. Există trei tipuri de asemenea uh, Uh, zona metropolitană, zona metropolitană Praga, cu caracteristicile ei specifice. Apoi există mai uh, zone metropolitane cu multicluster sau cu un singur cluster și uh, din ultima categorie face parte și orașul Pilsen. În jurul Ostravei, din estul Slovaciei, avem o zonă metropolitană cu mai multe centre urbane și aș avea două um, exemple specifice de proiecte integrate în legătură cu care am spune că acestea ilustrează extrem de bine beneficiile cooperării în cadrul unui instrument integrat, mai ales uh, acest exemplu specific IT. Spre spatke. Dankeschön. Eh, první z nich je představení vlastně integrované. Primul exemplu este un, eh, un eh, proiect integrat din strategia Hradec Pardubice, un proiect privind infrastructura de transport. Susținem soluțiile publice de transport, ceea ce înseamnă că există un impact asupra mediului uh, înconjurător. Există un, un uh, impact și asupra situației forței de muncă din zona respectivă și pe această imagine puteți să vedeți acțiunile noastre concrete, diferite proiecte. Printre acestea, un sistem inteligent de transport, crearea termin- terminalelor necesare pentru tip- diferite tipuri uh, de transport. Am uh, creat linii de troleibus, de exemplu, în diferite orașe uh, care se regăsesc în întreaga regiune. Deci nu creăm doar proiecte localizate, ci proiecte care acoperă o zonă mai mare din punct de vedere geografic. Puteți să vedeți aici câteva exemple cu sume importante de uh, bani care sunt diseminate peste tot în regiune. Deci impactul este unul regional cu o plus uh, valoare ridicată. După cum um, am discutat deja cu colegii, nu suntem siguri că putem măsura um, la modul concret uh, impactul, însă interconectarea este aspectul cel mai important pentru noi și este motivul pentru care noi considerăm că IT ar trebui să fie folosit la o scară și mai mare. Și aici Vedeți un exemplu din uh, zona noastră metropolitană. Am încercat să ne concentrăm pe o strategie cu caracter mai larg. Este vorba de sprijin acordat uh, educației tehnice. Am uh, continuat o tradiție existentă uh, în Pearson, poate ați auzit de uh, întreprinderile Skoda, care produceau uh, autoturisme și uh, armament. Deci uh, există o tradiție unei producții de utilaj, de utilaje, de echipamente grele în Pilsen și am încercat să continuăm această tradiție. Am, am încercat să ne, să ne implicăm mai mult în sistemul de educație din Republica Cehă, care poate fi comparat în zilele noastre cu, o, uh, cu un sac fără fund, pentru că investim mult în acest, uh, în acest sistem de educație și rezultatele nu se văd în mod uh, neapărat. Și am încercat să ne axăm pe educația cu caracter tehnic, de la școala primară, trecând prin uh, școala secundară, ajungând la activități extracurriculare, lucrăm la dezvoltarea unui centru de robotică, susținem diferite alte proiecte și proiectul care este destul de complex, de fapt este compus din zeci de uh, proiecte individuale, dar există un obiectiv general de a îmbunătăți competitivitatea regiunii noastre, de a aduce o plus valoare uh, în domeniul educației. Cu alte cuvinte, dacă um, avem mai mulți studenți orientați înspre domeniile tehnice, vom putea uh, uh, crea o industrie care creează o plus valoare ridicată și acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii regiune, regiuni. Și aici puteți să vedeți că câteva exemple concrete. Este vorba de proiecte din toate domeniile vieții și uh, Numitorul uh, comun al tuturor acestor proiecte se referă la sprijinirea educației tehnice din uh, regiunea noastră. Ajung acum la viitorul acestor instrumente integrate, așa cum îl vedem noi. Eh, vlastně navá... chtěli bychom navázat na současnost. Měla by to být vlastně evoluce, ne revoluce. Eh, chceme, chceme noi ne-am dorit să existe o evoluție și nu o revoluție a situației actuale. Ne-am dorit să există un, un sprijin mai mare pentru uh, status quo-ul actual, însă trebuie să ne asigurăm că nu repetăm uh, aceleași uh, greșeli pe care le-am făcut în trecut. Discrepanța existentă între plani- planificarea proiectelor și finanțarea acestora. Uh, ceea ce se întâmplă acum. Cred că de pe acum trebuie să începem să pregătim următoarele uh, strategii, proiectele concrete, trebuie să uh, începem să ne gândim la care sunt posibilitățile de sinergie, de combinarea diferitelor proiecte. Nu este ceva simplu pentru că există o întârziere temporală și pentru a examina rezultatele concrete peste 10 ani este aproape imposibil acum, însă trebuie să încercăm să facem acest lucru, trebuie să cooperăm cu administratorii, cu toți cei care sunt implicați pe plan național, cu toate autoritățile care stabilesc uh, normele care trebuie uh, respectate în viitoarea perioadă de programare. Mă tem că deja înregistrăm uh, întârzieri și dacă perioada de programare într-adevăr va demara în 2021, nu vă fi gata la timp și ar fi un, ma- un mare, uh, mare păcat pentru că uh, aceste proiecte pe scară largă au nevoie de timpul uh, necesar pentru a ajunge la maturitate și tocmai de aceea de pe acum trebuie să ne, uh, să ne apucăm de treabă. Există anumite probleme când vine vorba de includerea acestor proiecte în legislația națională. Poate este o problemă specifică Cehiei, dar sperăm că, o putem, că va putea fi rezolvată pentru următoarea perioadă de programare. Pracuję vlastně v projektovém řízení, jsem zastáncem. calitatea mea de persoană Uh, implicate în uh, gestionarea acestor proiecte, eu susțin această abordare integrată. Este vorba de proiecte care sunt utile pentru dezvoltarea regiunii, sunt proiecte care răspund unor strategii concrete, nu, nu au un caracter ad hoc. Tocmai de aceea cred că pot fi pregătite operațiuni mult mai complexe, nu, nu doar din punctul de vedere al timpului necesar, dar și din punctul de vedere al finanțării necesare. Aceste proiecte, de asemenea, ne pot ajuta pentru a ne edifica conceptele strategice uh, regionale și putem uh, pleca de la premisa că în momentul în care pregătim asemenea strategii, asemenea proiecte, avem nevoie de um, implicarea mai multor uh, persoane și că trebuie să demonstrăm cum, uh, care este gradul de integrare al acestor proiecte. Și dacă cât mai mulți, uh, cât mai mulți actori vor fi implicați în redactarea acestor proiecte. Acestea vor fi mai bine cunoscute. Și acest lucru va face ca proiectele din Republica Cehă să fie mai bine cunoscute în general și în general, drept urmare, imaginea uh, instituțiilor europene, imaginea uh, Uniunii Europene poate fi îmbunătățită în Cehia. Și cam atât din partea mea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și, ultima, dar nu în ultimul rând, ajungem în uh, sudul Europei, în Sicilia. Doamna Carlota Previti, um, responsabilă pentru agenda urbană IT din Messina, are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. Intervenția mea se referă la abordarea integrată pentru o dezvoltare urbană durabilă și este vorba de implementarea făcută de Messina uh, pe coasta de nord a Siciliei, a 13-lea oraș al Italiei din punctul de vedere al populației și, de asemenea, important din punct de vedere al populației suburbane. În ceea ce privește investiții teritoriale integrate. Avem uh, uh metroul PON și POC um, și agenda urbană la nivel regional. PON Metro este uh, primul program național uh, care este într-o zonă urbană și se bazează pe o agendă digitală, pe servicii publice, uh, în clădirile urbane, servicii sociale și incluziune socială și, de asemenea, infrastructură pentru incluziune socială. Bugetul său este de în jur de 85 de milioane de euro și, în plus, avem și un program uh, operațional complementar, POC Metro, cu un buget de 34 de milioane de euro. Avem de asemenea și agenda urbană, un program ITI cu două obiective principale. În primul rând, susținerea IMM-urilor în procesul de inovare și, în al doilea rând, să facem față problemelor mari pe care le avem cu eroziunea uh, coastei și bugetul pentru acest program este de 34 de milioane de euro. Ultimul acord uh, pentru dezvoltarea uh, urbană a Mesinei a inclus 32 de proiecte care aveau legătură cu mediul, dezvoltarea economică, turism și cultură și facilități pentru incluziune socială. Bugetul este de 102 milioane de euro. Până acum, uh, complexitatea administrativă extremă a investițiilor teritoriale integrate nu au adus prea multe beneficii din punctul de vedere al eficacității rezultatelor. Însă, acest lucru se poate schimba pentru a aduce mai multă coerență între provocările și strategiile europene pentru o dezvoltare durabilă, utilizând instrumentul IT în mod mai eficient iar cooperarea și eforturile de coordonare între diversele niveluri de guvernanță reprezintă un element cheie din punctul meu de vedere. Sunt mai multe pro probleme în uh, felul în care se utilizează aceste IT în politica actuală de coeziune. În primul rând, autoritățile locale nu au un cuvânt prea mare de spus în negocierile pentru alegerea obiectivelor și a priorităților proceduri complexe pentru cererea și managementul fondurilor. Obiectivele tematice, așa cum sunt stabilite în regulamentul actual, nu corespund întotdeauna competențelor autorităților locale, ceea ce le face dificil să utilizeze aceste fonduri. Există și o dependență a autorităților locale de alte niveluri de guvernanță care oferă cofinanțare. Pentru noi este foarte greu să combinăm mai multe fonduri cu reguli multiple în ceea ce privește aplicații, management și control, care se aplică pentru fonduri diferite. Prioritățile de finanțare se centrează doar spre inovare și asta nu răspunde întotdeauna nevoilor din zonele rurale care sunt mai puțin competitive sau care au probleme structurale și avem aici câteva recomandări pentru următorul regulament pentru perioada după 2020. În primul rând, cerem o politică de coeziune ambițioasă care să aibă și resursele necesare și un buget puternic pentru instrumentul IT. În al doilea rând, elementele care sunt în codul de conduită și în principiile de parteneriat ar trebui să fie o parte obligatorie a viitorului regulament. 3 sus, susținem un acord de parteneriat între Comisia Europeană, statele membre și autoritățile locale pentru a permite o legătură clară între politica de coeziune și nevoile locale. 4. Intervenții care se bazează pe instrumentele ITI ar trebui să se centreze pe problemele la fața locului, să recunoască diversitatea teritoriilor și potențialul lor pentru a avea o abordare în funcție de fiecare loc politica de coeziune nu ar trebui să se centreze doar pe zonele cele mai competitive, ci ar trebui să facă față provocărilor de risc înalt și pentru zonele dezavantajate, indiferent de felul lor, fie că e vorba de zone rurale, urbane sau semi-urbane, etc. 5. Obiectivele tematice comune sau prioritățile de investiții ar trebui determinate în funcție de nevoile regionale și locale și nu alocate la nivel european în mod uniform. 6. Cerem ca cele 5 fonduri actuale să aibă un regulament unic la bază pentru a evita suprapunerile dintre ele. De asemenea, e nevoie de o simplificare radicală și o clarificare a regulilor, astfel încât ITI uh, să permită implicarea autorităților locale pentru a dezvolta intervenții de dezvoltare teritorială și uh, fără să se teamă de implicațiile pentru administrațiile naționale sau regionale. 7. Specializarea inteligentă este importantă și trebuie să avem investiții pentru cercetare și inovare implicând universitățile. 8 subdelegarea puterilor și responsabilităților către autorități regionale competente pentru gestionarea fondurilor europene, ceea ce ar trebui să fie întărit în următoarea perioadă de programare. 9. Cerințele prealabile pentru ajutoare de stat sau achiziții publice pentru IT ar trebui să fie simplificate și nu ar trebui să fie mai uh, complicate decât celelalte programe europene. 10. În ceea ce privește condiționalitățile, sistemul indicatorilor de rezultate ar trebui să fie simplificat pentru ca autoritățile de management să poată hotărâ care sunt rezultatele importante pentru ele. Obligațiile care au de-a face cu condiționalitățile ar trebui să fie proporționale cu alocările financiare în acel domeniu. 11. Cerințele de control și de audit ar trebui să se bazeze pe criterii de risc și pe rata erorii prealabilă stabilită de Curtea Europeană de Conturi. De aceea, autoritățile de audit și de management ar trebui să se întâlnească într-o fază prealabilă pentru stabilirea planului și pentru a evita orice fel de contradicții pe viitor. În concluzie, Dorim să avem un instrument consolidat de creare de capacități pentru toate instrumentele europene, în special pentru IT, care să meargă dincolo de asistența tehnică, astfel încât orice autoritate individuală care va avea managementul pentru acel instrument să poată interveni. E nevoie și de staful adecvat, de o bună gestiune financiară și reguli pentru ajutoarele de stat și achiziții publice care să fie aplicate cum trebuie și să faciliteze transferul între organele de management și cele care obțin rezultate. Cerem și o simplificare a conținutului și o reducere a numărului de reguli și acte delegate de control sau de audit în special atunci când anvelopa financiară pentru autoritățile locale este scăzută și atunci când sunt implicate mai multe autorități de supervizare la nivel regional sau național. O abordare unică de audit ar trebui să fie introdusă, în special pentru țările care au o experiență extinsă și cu instituții de control de încredere. Obiectivele tematice comune sau prioritățile pentru investiții ar trebui să fie hotărâte în funcție de nevoile locale și regionale și să nu fie stabilite în mod uniform la nivel european. Susținem o concentrare tematică, însă alegerea obiectivelor tematice și a priorităților pentru investiții ar trebui să fie făcute de autoritățile competente în funcție de propriile lor nevoi. În felul acesta, prioritățile pot fi țintite mai bine în funcție de nevoile locale și în funcție de uh, competențele și contextul local. Mulțumesc! Mulțumesc! Tocmai ați prezentat un adevărat îndrumar uh, perfect pentru comisie și ar fi bine să auzim și din partea comisiei câteva comentarii pe această temă, pentru că uh, punctul de vedere între cele două directorate este foarte diferit, dar aici ajungem la aceleași recomandări. Considerăm că ar trebui să țineți cont de acestea și cred că Comisia de Control Bugetar ar trebui să fie poate mediatorul. Uh, comisia cred că ar trebui să fie foarte atentă la aceste recomandări. Aș avea și eu câteva întrebări și, în primul rând, vreau să mulțumesc secretariatului de la comisia noastră pentru organizarea acestui eveniment, pentru că invitații noștri au fost nemaipomeniți și am avut o prezentare foarte bună și detaliată asupra acestui instrument IT. Cred că alegerea vorbitorilor a fost într-adevăr foarte bună. Spuneam că aș avea mai multe întrebări. Am să încep cu domnul Tacaci, de la primul vorbitor. Uh, Vorbeați de instrumente voluntare și vreau să vă întreb dacă am avea uh, posibilitatea să avem uh, un IT obligatoriu sau o alocare a anumitor fonduri care să fie obligatorii. În al doilea rând, în ceea ce privește structura de management pentru IT, Propunerea uh, nu prezintă și niște organe intermediare, dar autoritățile locale, orașele, până la urmă, nu au ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește proiectele sau intervențiile care, până la urmă, sunt finanțate. Pentru că autoritățile de management sunt cele care sunt responsabile cu selecția proiectelor. Vreau să vă întreb de aceea dacă e posibil să oferim mai multe responsabilități și putere de decizie autorităților locale pentru a crește flexibilitatea acestora. Credeți că este posibil? Și dacă sunteți de acord, am să pun toate întrebările acum, după care doamna Grezle de asemenea va interveni cu întrebările dânsei și vom asculta după aceea răspunsurile dumneavoastră. Aș avea câteva întrebări și pentru domnul dr. Ferry în ceea ce privește implementarea financiară. În actualul CFM, întârzierea era de aproximativ 2 ani pentru implementarea ITI. Dar, din punct de vedere academic, credeți că am putea avea întârzieri asemănătoare în următorul CFM care acum se negociază și care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește integrarea IT în parteneriate în acorduri de parteneriat uh, pentru a avea într-adevăr o abordare care să se bazeze pe locul afectat. Și o ultimă întrebare. Ce înțelegeți dumneavoastră prin uh, zonele funcționale? arii funcționale. Statele membre trebuie să o facă sau actorii implicați trebuie să definească ce este funcțional pentru ei. Ar fi interesant pentru mine să știu care este părerea dumneavoastră. Pentru domnul Beneș, în prezentarea dumneavoastră am văzut că în actualul CFM, orașul Pilsen uh, are cea mai mare uh, finanțare. Asta se datorează faptului că s-au implementat ITI sau de ce aveți acest rezultat? Și cum ați descrie dumneavoastră felul în care cooperați cu programele operaționale atunci când pregătiți documentele ITI? Cum funcționează strategia între cele două? Și pentru doamna Previti, Uh, dacă ținem cont de a treia recomandare pe care ați făcut-o în acest adevărat manual pregătit pentru comisie, vreau să vă pun aceeași întrebare pe care am adresat-o și domnului Ferry legată de integrarea strategiilor IT în acordurile de parteneriat. Credeți că o astfel de condiționalitate ar putea fi acceptată de statele membre și ar putea aduce consecințele sperate? Și în ceea ce privește ajutoarele de stat, ați vorbit despre o simplificare, dar la ce fel de simplificare v-ați gândit? Ce ar însemna simplificarea? Să excludem ITI de exemplu, din ajutoarele de stat sau un regulament specific pentru ITI pentru aceste intervenții? și uh, Curtea de Conturi, n-am uitat de dumneavoastră, dumneavoastră sunteți însă ultimul nivel de control, așa că mi-aș dori să comentați și dumneavoastră aceste recomandări din punctul de vedere al auditului și să ne spuneți mai multe despre simplificare, pentru că simplificarea a apărut în toate prezentările. Vreau să vă întreb uh, ce părere aveți uh, atunci când uh, auziți care este experiența concretă din partea teritoriilor? Sper să fi notat toate aceste întrebări și după aceea vom asculta răspunsurile dumneavoastră. Acum, doamna președintă, doamna Gresle. Vă mulțumesc. Um, au fost niște întrebări foarte, prezentări foarte interesante și am încercat să ascult cu mare atenție, însă, adresându-mă acum comisiei, eu tot n-am înțeles ce înseamnă o abordare integrată. Din punctul meu de vedere, este vorba de proiecte normale uh, din politica de coeziune cu fonduri structurale. Deci ce diferențiază până la urmă o asemenea abordare integrată de un proiect uh, finanțat cu fonduri structurale, de exemplu. Am înțeles că se ține mai mult cont de aspectele de mediu și că se cere, se promovează o mai bună cooperare între diferitele autorități. Am luat uh, și am luat notă de prezentarea dumneavoastră, deci v-aș ruga să nu repetați ce ne-ați spus deja. Și apoi, am înțeles că Polonia participă în mod uh, predominant la acest uh, program. Care sunt explicațiile dumneavoastră de ce lucrurile funcționează atât de bine în Polonia din acest punct de vedere și mai puțin bine în alte state? Și apoi mă adresez uh, reprezentanților uh, din partea autorităților uh, regionale, locale. Vă mulțumesc pentru că ați venit, pentru că ne-ați prezentat experiențele proprii și aș dori să vă întreb cum participați pe plan național, regional la selecționarea acestor proiecte. M-ar interesa foarte mult să știu acest lucru. Și apoi, în prezentarea de ansamblu făcută de Curtea de Conturi. Dacă există o precondiție experiențe pe plan european pentru a participa la aceste proiecte, aș dori să vă întreb, ați avut experiență anterioară cu proiecte finanțate din fonduri euro- europeni și o asemenea experiență anterioară a fost utilă sau uh, din potrivă. Deci este utilă uh, experiența anterioară cu finanțarea europeană sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, pentru că mai avem 15 minute la dispoziție, vă propun să luăm răspunsurile în ordine inversă față de ordinea în care au făcut, s-au făcut intervențiile. Începem cu doamna consilier municipal din Messina și ultima intervenție va reveni domnului reprezentant al Curții de Conturi. Doamna Previti, vă rog. And uh, I start with your question. Voi porni de la întrebarea dumneavoastră referitoare la condiționalitate. Voiam să mă refer la ajutoarele de stat și la regulile care le guvernează. Am recomandat ca regulile pentru ajutoarele de stat să se simplifice foarte mult în uh, ceea ce privește instrumentele IT, pentru că avem numeroase întreprinderi incluse în aceste programe integrate și pentru aceste întreprinderi regulile sunt mult prea complexe, sunt foarte greu de pus în aplicare. Mă refer, desigur, da, la IMM-uri. În ceea ce privește condiționalitățile, Sperăm ca efectul acestor programe integrate asupra situației de la fața locului să fie optim. Vrem ca programele acestea să fie mai uh, uh bine conturate în funcție de realitățile de la fața locului, desigur, să fie pusă în aplicare cu ajutorul autorităților locale. Noi suntem uh, mult mai implicați cu, la nivelul autorităților regionale, însă, autoritățile locale fiind implicate, da, dar nu în toate cazurile. Trebuie să precizez lucrul acesta. Experiența mea în materie de proiecte europene mi-a permis să înțeleg mai bine mecanismul de integrare a fondurilor și uh, abordarea aceasta privind integrarea pentru gestionarea și susținerea autorităților locale în calitatea mea de consilier municipal, așa încât ele să poată face față acestor probleme, pentru că sunt multe reguli, sunt multe controle, multe dintre controle se suprapun, uh, Reglementările sunt și ele în evoluție, prin urmare e foarte greu de înțeles pentru autoritatea locală tot acest, tot acest hățiș de reguli. Și aici intervin eu, pentru că mie mi este mai ușor de înțeles această dinamică, întrucât am o experiență bogată de lucru în Parlamentul European și la Comisia Europeană, am deci cunoștințe care îmi permit să ajut autoritățile locale. Deci se recomandă cu tărie să, să existe acest tip de experiență undeva care să poată veni în sprijinul autorităților. Mulțumesc! Reprezentantul uh, orașului Pilzen acum. Mulțumesc foarte mult! voi încerca să răspund la întrebările doamnei președinte legate de, uh, în special, cine ce evaluează. La noi în Cehia, la nivelul nostru, elaborăm strategii pe care apoi le propunem la nivelul național. Când aceste strategii sunt aprobate, adoptate în integralitatea lor, atunci devin de resortul nostru la nivelul punerii în aplicare și verificăm dacă aceste IT merg în sensul sau împotriva acestor strategii. Sper că în felul acesta reușesc să răspund întrebării dumneavoastră, doamnă președinte. Apoi, în legătură cu întrebarea doamnei Derbalova cu privire la sinergia dintre proiecte reușim să elaborăm uh, proiecte mai mari cu banii pe care îi avem la dispoziție. Și asta credem că ne permite să fim mai eficienți, pentru că nu risipim bani pregătind lucruri care până la urmă nu se mai pot aplica. Ne concentrăm pe proiecte de mari dimensiuni, care au un impact semnificativ pentru întreaga regiune și nu doar pe mici proiecte care au șanse mai mici sau mai mari de reușită la nivel local. Avem toată încrederea că vom reuși să absorbim mai multe fonduri pentru a duce la bun sfârșit aceste proiecte mari. Apoi, în ce privește sinergiile dintre programe, colaborăm în special cu Ministerul Dezvoltării din țara noastră, Considerăm însă că în această perioadă de dezvoltare nouă, pardon, în această nouă perioadă de programare vom avea o mai bună colaborare decât până acum. Până acum am încercat să ne aflăm sub incidența strategiilor de la nivel național și dacă reușim să ne ținem de calendar și reușim să prezentăm primul proiect de strategie pentru următoarea perioadă de programare până în iunie, să zicem, atunci am toată convingerea că proiectele noastre de strategii se vor reflecta în programele ministerelor cu care colaborăm și asta ne va permite să clădim noi sinergii. Mulțumesc! Okay. Um, thank you. So, the first question was in terms of... Mulțumesc! În legătură cu întârzierile referitoare la absorpție și la execuția financiară. Cred că deja era limpede că, din prezentarea mea că există probleme legate de execuție, execuția financiară. Însă mai întâi de toate e vorba de statul membru. E în funcție de statul membru, inclusiv în ceea ce privește capacitatea dintr-o anumită perioadă de programare, care va avea un impact asupra perioadei următoare – Trebuie, cum spuneam, să fie la dispoziție cât mai rapid strategii, idei, proiecte, programe, pentru ca ele să fie ușor și rapid depuse în aplicare. Deci e o chestiune și de uh, disponibilitate în timp. Apoi vorbeați despre acordurile de parteneriate în contextul IT. Cred că ideea este foarte bună. Uh, sunt multe frustrări și multe nemulțumiri în legătură cu dimensiunea teritorială. Cât este ea de puternică sau de slabă ca o temă uh, orizontală în acest context al IT. Cum spuneam, există variații de la un stat membru la altul, de la o regiune la alta. Sunt însă măsuri pe care le aplicăm oricum la nivel intern Trebuie ținut seama de asta. Însă, totul depinde de cum integrează dimensiunea teritorială fiecare stat membru în cadrul acestor acorduri de parteneriat. Apoi a mai fost o a treia întrebare în legătură cu domeniile funcționale, dacă ar trebui să existe o abordare de sus în jos sau invers, de jos în sus. Cred că e o abordare pe mai multe niveluri, un proces pe mai multe niveluri. Asta e și ideea să existe o sinergie între diferitele niveluri, să se stabilească uh, lucrurile în funcție de contextul teritorial, în funcție de contextul fiecărui stat membru. Deci, n-aș spune că trebuie să existe o abordare așa sau altfel, ci mai degrabă o combinație optimă de abordări. Încă câteva lucruri s-au identificat uh, domenii strategice, de exemplu, și zone strategice, de exemplu, la nivelul capitalelor. Și aș mai menționa faptul că programele regionale care folosesc IT intră și sub incidența priorităților ESF. Deci, iată, încă un lucru care poate să se constituie într-o explicație a progreselor înregistrate acolo. Mulțumesc! Îngăduiți-mi să încep și eu de la ultima întrebare. referitoare la progresele excelente înregistrate în Polonia și la motivele pentru care ele nu se repetă neapărat și în alte state membre – după cum spunea Curtea de Conturi, instrumentele și cadrul de reglementare sunt deja destul de simple atunci când vorbim despre acest instrument al investițiilor teritoriale integrate, ceea ce nu înseamnă că ele nu pot fi complicate. Și în raportul strategic al Comisiei din 2017 s-a și identificat la nivelul construcțiilor, pardon, la nivelul concluziilor în legătură cu această mare diversitate de uh, punere în aplicare, că totul ține de diversitatea de la un stat membru la altul a uh, structurii administrative, a structurii instituționale. În Polonia, abordarea ITI începe foarte devreme, la începutul perioadei 2014-2020. Ea a fost inclusă în abordarea de politică de la nivel național, ceea ce e foarte important, pentru că dacă există o politică teritorială sau urbană națională care să poată oferi sprijin din punctul de vedere al capacității administrative, care poate să creeze aranjamente jurisdicționale de cooperare, uh, care poate să urmărească activitățile și desfășurarea lor, care poate verifica dacă aceste planuri sunt concepute în mod optim, asta ajută foarte mult la o punere optimă în aplicarea acestor, acestui instrument. Sunt însă alte țări care au avut începuturi foarte dificile, care și-au pus un sistem foarte eficient pe picioare și care acum funcționează foarte bine. Sunt însă și, o a treia, și alte țări, e vorba de o a treia categorie, care încă au mari dificultăți la punerea în aplicare și utilizarea acestui instrument. Deci, până la urmă, e o chestiune și de administrare, de bună administrare. Și următoarea întrebare vine de la doamna Gresle, cu privire la abordarea integrată. De adevăr, abordarea integrată se află în centrul politicii de coeziune – Instrumentul IT și alte instrumente integrate oferă avantajul că pot să facă aplicabilă această aplicare, această abordare integrată și dincolo de politica de coeziune. Programele se pot constitui deja în cadre de strategii integrate. și sunt valabile nu numai la nivelul uh, zonelor metropolitane, ci sunt valabile și pentru alte regiuni și zone, susținând sinergii între diferitele proiecte individuale și la selectarea fiecărui program în parte la nivel teritorial. La întrebarea doamnei Baiova cu privire la gestiune, la administrare, într-adevăr, chestiunea e foarte delicată, iar viitoarea propunere tocmai asta încearcă să facă, să clarifice un pic problema aceasta a gestionării. Cel puțin până când rolul autorităților locale și teritoriale va fi acela de a evalua consecvența și coerența proiectelor și când acestea vor putea să facă alegerile necesare pentru teritoriile respective. Potrivit uh, regulii gestiunii partajate, ultimul cuvânt îl are întotdeauna autoritatea de management sau, dacă aceasta așa dorește să hotărască, poate delega competențe către un organism intermediar. Și atunci acela va avea ultimul cuvânt. Totul depinde de experiența de la nivel local și teritorial. Autoritățile urbane nu întotdeauna își doresc să poarte toată povara verificărilor de eligibilitate, de respectarea regulilor privind ajutoarele de stat, de consecvență între cerințele de reglementare, pentru că asta le-ar crește povara administrativă asupra lor, asupra autorităților locale ci mai degrabă se dorește o cooperare între nivelurile de administrare, local, regional, național, la nivel de minister, lucru care ar putea să mai degajeze un pic de povară autorităților loca- autoritățile locale. Și tot în ce privește gestionarea IT, un subiect destul de delicat, pentru că IT ca instrument are caracter opțional, voluntar. Abordarea integrală însă nu are acest caracter, ci din contră este obligatorie la nivel local atunci când vorbim despre dezvoltarea durabilă. Ce propune regulamentul este să punem un accent mai puternic pe ce înseamnă, din punct de vedere operațional, abordarea integrată. Asta ne necesită o strategie și avem de-al și un articol nou dedicat uh, strategiei teritoriale care implică mai multe părți interesate de la nivel local și regional. Deci, iată, există și o dimensiune obligatorie instrumentele care sunt considerate utile într-un anumit teritoriu sau într-un anumit context de administrare își păstrează totuși caracterul voluntar opțional pentru că nu există o singură formulă sau un singur instrument care s-ar putea aplica pentru toate teritoriile, pentru toate uh, regiunile. Și o ultimă observație, mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat și comisia și pentru toate exemplele minunate care ni s-au oferit. Mi-am luat notițe din toate intervențiile uh, Uh, celor care au venit să facă prezentări uh, și în discuțiile cu statele membre de almintări și cu autoritățile și cei care se ocupă de strategiile locale, întotdeauna procedăm așa, ținem seama de nevoile de la acest nivel. Mulțumesc. Și acum, Curtea de Conturi, mulțumesc ca să putem încheia, voi fi concis. Într-adevăr, au fost recomandări extrem de interesante cele care s-au făcut uh, de către experți și de cei de la nivel uh, local și de uh, ceilalți, cred că trebuie să identificăm locurile unde reglementările sunt excesiv de complexe din punctul meu de vedere și să vedem din punct de vedere juridic le, uh, legislativ. Vorbeați la un moment dat de regulile privind ajutoarele de stat, poate ar trebui simplificate, la fel și în legătură cu regulile privind achizițiile publice. Trebuie identificat unde, de unde putem să mai retragem din povara administrativă, unde trebuie să insistăm pe avantaje. Asta trebuie identificat și asta reiese și din prezentarea mea. Trebuie făcut o analiză și trase concluziile. între parteneriatele, între acordurile de parteneriat de nivelul 4 acum. Înțeleg că există o legătură, dar apare acolo o altă problemă legată de calendar. Deci sunt și niște blocaje. Vorbeam la un moment dat de un regulament unic de aplicare. Păi avem regulamentul privind dispozițiile comune e suficient? Apar o serie întreagă de probleme, așadar, care cred că ar merita un pic atenția comisiei. Comisia ar trebui poate să facă un pas înapoi și să se mai uite odată peste situație. Autoritățile de management, de exemplu, au foarte multă răspundere, au foarte mult, un volum foarte mare de muncă. Dacă autoritățile acestea nu-și doresc să preia noi responsabilități, putem avea o problemă. Deci, nu știu dacă vorbim neapărat de povară, vorbim de un volum de muncă foarte mare. Comisia publică un raport anual cu indicatori de eficiență și așa mai departe. Deci trebuie să avem toate aceste chestiuni în vedere. To all of you and I really... Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor. Vă pot promite că la nivelul comisiei noastre ne vom folosi de toate instrumentele pe care, de toate informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție și poate cea mai importantă concluzie este aceea de a vă ruga pe toți să vă folosiți de experiența actualei perioade de programare pentru viitoarea perioadă de programare și să vă folosiți de cele mai bune practici de la nivel teritorial. Cred că până la urmă acesta este învățământul pe care îl putem trage. Mulțumesc foarte mult! Acesta a fost ultimul seminar organizat în mandatul nostru. A fost un privilegiu să colaborez cu secretariatul în toat, pentru toate aceste seminari interesante. Mulțumesc încă o dată, le mulțumesc tuturor experților care s-au deplasat aici din de statele membre și acum îi dau cuvântul pentru concluzii doamnei președinte, doamnei Gresle. Vă mulțumesc încă o dată că ne-ați permis organizarea acestui seminar și încă o dată, vă dau cuvântul pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi. Also... Vă mulțumesc și eu. Reprezentanții autorităților locale s-au referit la un punct foarte important și anume cum ajunge informația de la nivel regional la nivel european. Și noi ne ușurăm viața spunând că statele membre ar trebui să se ocupe de acest transfer, însă întotdeauna vedem că există aceste probleme la nivel local despre care noi aici la nivel uh, european nu aflăm uh, absolut nimic. Uh, tocmai de aceea atelierul de astăzi este un eveniment atât de important și cred că trebuie să ne implicăm noi mai mult pentru a garanta o implicare mai mare și din partea autorităților locale. În urmă cu câțiva ani am vizitat Sicilia și acolo la fața locului am auzit același, uh, aceeași poveste. Uh, guvernul uh, central, guvernul național cheltuie fondurile europene într-un mod destul de lipsit de transparență și atunci totul depinde puțin de norocul pe care îl ai. Și am văzut că uh, în Polonia, de exemplu, autoritățile locale care aparțin unui partid care nu este la putere nu obțin uh, fondurile europene pe care le cer, de exemplu. Și mă întreb dacă nu putem depăși aceste mecanisme, dacă nu putem găsi alte criterii care să fie respectate și uh, Uh, cu programele operaționale, știm cât de mult am lucrat la ele și mă miră să aud că aceste mecanisme nu au uh, căpătat un uh, caracter automat care să permită finanțarea unor proiecte de bună calitate. Este o sarcină pe care trebuie să ne o asumăm nu știu dacă colegii din Comisia Regii sunt la fel de interesați de acest lucru, însă mie mi s-ar, mie mi s-ar părea inter, uh, important ca banii să ajungă la cei care au nevoie. Și uh, am văzut ce se întâmplă în Pilsen, dacă oricine care vizitează Republica Cehă, cred că vede uh, că sunt folosiți banii europeni, la fel se întâmplă și în, în Polonia, însă nu trebuie să Uh, finanțăm uh, forțe care nu apreciază valoarea proiectului european. Vă mulțumesc, am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Vă urez o călătorie plăcută înapoi și um, vom uh, acest atelier și învățămintele sale vor face parte din, uh, vor face parte din moștenirea comisiei noastre, pe care o să le transmitem mai departe și viitoarei comisii. Vă mulțumesc și mulțumesc și eu pentru organizarea acestui atelier. Am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii privind situația declarațiilor naționale ale statelor membre este un uh, proiect uh, foarte important uh, pentru comisia noastră. Tocmai de aceea îmi pare rău pentru că invitasem reprezentanța ai statelor membre și nimeni nu a dat curs invitațiilor noastre. Chiar nimeni. Și apoi raportorul domnul Gerbrandi a spus să nu mai organizăm acest schimb de opinii, însă eu nu am fost de acord cu această idee, tocmai pentru că am investit uh, atât de mult în acest uh, proiect. Eu de trei mandate legislative uh, tot vorbesc despre acest uh, subiect și mi se pare important să discutăm din nou despre acest vechi proiect, chiar dacă rezultatele de astăzi nu sunt uh, cele, cele pe care le-am fi sperat. Mă bucură faptul că domnul Brock de la Comisia Europeană sunt alături de noi și doamna Lindström din partea Curții de Conturi sunteți uh, singurele victime pe care le-am uh, găsit pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență. Este un uh, subiect important și, domnule Broc, aveți dumneavoastră primul cuvântul. Vă mulțumesc, domnule, doamnă președintă, pentru că ne dați ocazia să revenim asupra acestei chestiuni atât de importante Um, care a fost uh, discutată atât de mult uh, în multe negocieri, uh, schimburi de opinii, încercând să ne îndreptăm înspre declarații naționale obligatorii, ceea ce n-am reușit să facem niciodată din mai multe motive. Aș începe prin a vă aduce aminte formularea actuală din regulamentul financiar, unde se spune că statele membre, la nivelul potrivit, pot furniza instituțiilor europene o declarație națională bazată pe informațiile furnizate deja de diferitele autorități care gestionează uh, fondurile europene. În primul rând, Comisia Europeană aș dori să aduc aminte că, din uh, punctul său de vedere, declarațiile naționale întăresc responsabilitatea politică și buna guvernanță la nivelul statelor membre. De ce? Pentru că sunt uh, documente la nivel înalt care uh, Um, oferă o privire de asemenea la modului în care au fost cheltuite fondurile europene uh, pe plan național. Deci este important să dispună de un asemenea document care rezumă toate aceste aspecte. Este de asemenea important din punctul de vedere al uh, Comisiei pentru că sunt implicate parlamentele și autoritățile naționale de audit prin uh, garantarea uh, calității și uh, fiabilității acestui document la nivel înalt. În al treilea rând, este import, un document important datorită transparenței uh, față de cetățenii naționali și datorită comunicării uh, generate pe marginea asigurării acestei declarații de asigurare națională. Trebuie să uh, reconfirmăm părerea exprimată anterior și mă refer la ultimul document de lucru adoptat de Comisie pe acest uh, subiect, um, care acoperă perioada 2011-2015, o uh, plus valoare adusă de aceste declarații naționale la procesul de gestionare partajată. Există o serie de uh, dificultăți în, în acest moment. Și care sunt aceste dificultăți? În primul rând, dificultatea creării unui obiectiv clar pentru a preveni dublarea eforturilor, de, uh, inform, eforturilor legate de informații și apoi uh, Uh, calendarul. Uh, aici există o, o, o problemă datorită uh, faptului că există un an contabil național din ianuarie până în decembrie și o altă perioadă pentru fondurile europene. În al treilea rând, nu există obligație pentru o asemenea declarație. În al patrulea rând, aceste declarații nu sunt uh, adaptate statelor membre care au, care au o structură uh, federală, pentru că nu sunt definite prea bine nivelele de responsabilitate din punct de vedere financiar și s-ar putea ca uneori în agricultură, de exemplu, autoritățile de certificare să aibă un caracter uh, să, să provină din sectorul privat. Sunt dificultăți pe care le-am discutat în trecut și am încercat cu Parlamentul European să îmbunătățim situația și în situația în care tot mai puține state membre ne pun la dispoziție asemenea declarații mai complete, nu pot decât să revin la poziția adoptată de poziție în 2011, moment în care am concluzionat că din punctul de vedere al Comisiei, um, declarațiile de management um, certificate de autorități externe de audit sunt mult mai potrivite să accepte, să obțină uh, o acceptanță din partea statelor membre și ar îmbunătăți uh, cooperarea cu statele membre în implementarea bugetară. Și ținând seama că până acum statele membre nu au fost convinse de uh, oportunitatea de a oferi de, uh, declarații naționale, ne bazăm pe ceea ce se definește în articolul 53 din regulamentul financiar, adică declarații de management redactate de autoritățile de gestionare care sunt foarte apropiate de nivelul de implementare a acestui buget și de și ne bazăm pe conturile produse de, de autoritățile de, de certificate, pe avizele de audit vis-a-vis -vis de legalitatea cheltuielor efectuate, de caracterul eficace al sistemelor de control, pe rezumatele anuale, de asemenea, și uh, măsurile și lista măsurilor corective efectuate. Sugestia pe care am face-o astăzi, doamna președinte, este pur și simplu să vă prezentăm câteva idei care ar fi utile pentru a merge mai înainte, în, în față. Cred că ar trebui să reducem și mai mult domeniul de aplicare al um, calificării pronunțate de uh, Curtea de Conturi, dacă costurile de control nu ar fi prea mari, să înregistrăm progrese ulterioare când vine vorba de informațiile disponibile care să ne permită identificarea și corectarea unei rate semnificative de eroare. De exemplu, în, când vine vorba de plățile privind dezvoltarea rurală, dacă informațiile ar fi fost folosite de autoritățile naționale, nivelul estimat de eroare ar fi fost sub plafonul de, de 2% pentru o proporție și mai mare din bugetul european. Este o chestiune care se manifestă și în politica de coeziune. În ciuda eforturilor uh, din ultimii ani de a reduce acest nivel de eroare, informațiile existente nu sunt folosite de uh, autoritățile naționale pentru a corecta uh, erorile respective. Apoi am avea nevoie de o abordare pe mai multe niveluri a, un, a principiului unui singur audit auditul uh, european se poate baza pe controle anterioare efectuate de autorități de audit sau de, de certificare uh, naționale, cu condiția ca acestea să aibă un caracter eficace. Cred că este un element care s-a schimbat de la momentul în care am discutat acest subiect, uh, tocmai această idee a unui singur audit. Și apoi, împreună cu Curtea de Conturi, domeniul auditat trebuie să fie astfel ales încât rezultatele să fie compatibile și apoi, dacă, dacă îmi permiteți, ar trebui să găsim noi uh, posibilități de auditare, de monitorizare a fondurilor europene din partea parlamentelor naționale. Ar trebui să vedem care este performanța cheltuielilor. Uh, poate parlamentele naționale ar trebui să se implice mai mult în dezbaterea unor uh, chestiuni uh, europene. Deci acestea ar fi ideile pe care le-aș avea eu. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Poate ați putea să ne trimiteți uh, notițele dumneavoastră, pentru că interpreții pe care i-am auzit eu nu cred că au reușit întotdeauna să țină pasul cu dumneavoastră și ar fi utile notițe, notițele dumneavoastră și nu cred că Curtea de Conturi ar trebui să fie obligată să preia anumite informații. Cred că Curtea de Conturi trebuie să își poată genera uh, propriile informații și propriile date pe care le analizează și mă bucură faptul că doamna Lindström este prezentă. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru acest schimb de opinii organizat. Foarte pe scurt, am să vorbesc despre problema declarațiilor naționale din punctul de vedere al auditului și aș vrea să profit de ocazie să spun și câteva cuvinte în legătură cu uh, experiența mea ca uh, expert în audit în Suedia. Bineînțeles, noi ne-am bazat uh, evaluarea pe Uh, ce am primit de la curte și aici principalele comentarii le puteți vedea la vizul 6 din 2007. Dacă puteți trece la următorul slide, mulțumesc. Nu vreau să repet ce a spus colegul nostru de la comisie, doar câteva cuvinte în legătură cu Uh, declarațiile naționale și problema valorii adăugate. Punctul de plecare este, bineînțeles, regulamentul financiar. Statele membre au posibilitatea să ofere declarație către Parlament, Comisiu și Consiliu, o declarație care să fie semnată la nivelul adecvat. Curtea de conturi a spus că aceasta este o inițiativă voluntară, anumite state membre o oferă la nivelul cel mai înalt și o adresează parlamentelor naționale și în legătură cu informațiile utile și suplimentare care sunt oferite în aceste declarații, răspunsul depinde de calitatea, bineînțeles, a acestor declarații. Din punct de vedere general, declarațiile naționale ar putea și ar trebui să ofere valoare adăugată atunci când se întărește controlul intern asupra felului în care se cheltuiesc banii UE și uh, cei care fac audit pot oferi aceste informații de audit către Curtea de Conturi în funcție de standardele internaționale. Curtea de Conturi poate da un aviz favorabil, însă acesta se bazează, bineînțeles, doar pe informațiile privite privind uh, buna gestiune făcută. Până acum nu s-a utilizat prea mult această declarație. Danemarca a prezentat-o odată în 2009 semnate de auditorul general. Regatul Unit, de asemenea, ultima declarație în martie 2009, semnată de reprezentantul permanent al trezoreriei și în Suedia declarațiile naționale sunt date anual în regatul țărilor de jos, este vorba de Curtea de Audit Supremă și în Suedia rapoartele care sunt prezentate Parlamentului suedez. Câteva comentarii legate de contextul Suediei și câteva comentarii legate de experiența mea prealabilă în Suedia și de asemenea că a fost uh, director general pentru bugete la Ministerul de Finanțe și uh, de asemenea ca expert în domeniul de audit din partea Instituției Supreme de Audit în Suedia. Trebuie să spun că în Suedia, în Suedia sistemul de check and balances este un sistem care merge de jos în sus, Declarația națională este rezultatul uh, controlului intern care este făcut uh, și acesta depinde de agențiile responsabile care trebuie să ofere această declarație. Procesul uh, poate fi descris ca un adevărat lanț în care se evaluează neregulile sau felul în care se cheltuiesc banii și trec pe la toate nivelurile până la Ministerul de Finanțe, unde se face o evaluare foarte atentă a declarației și guvernul adoptă declarație, declarația ca parte a bilanțului anual pe care îl prezintă Parlamentului suedez. Și aș face și un comentariu de natură personală legat de această declarație. Inițial, această declarație oferea un fel de declarație politică legată de regularitatea și bună gestiune a conturilor pentru o mai mare transparență și, din alt punct de vedere, e bine de utilizat pentru ca guvernul sau Ministerul de Finanțe să trimită un mesaj legat de responsabilitatea guvernului. Am discutat și cu foști colegii de mei de la Institutul uh, de Audit General și și ei spuneau că introducerea declarației naționale a reprezentat o schimbare radicală pentru a întări sistemul de control intern în cadrul agențiilor în Suedia. Aceasta este toată informația pe care putem să vă ofer astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Păi, da, vă mulțumesc. În general, nimeni nu dorește să se pronunțe pe acest subiect, să intervină. Știu că ne așteaptă un volum mare de muncă și ar fi uh, util dacă în viitoarea Comisia de Control Bugetar ar exista um, o divizie care să se ocupe de acest subiect, declarațiile naționale, deci ar fi un raportor permanent, cel puțin, care să se ocupe tot timpul de, de acest subiect, un uh, raportor care să redacteze un raport din proprie inițiativă, să organizeze ateliere pe acest subiect, nu știu, ar fi o propunere pe care aș face-o. Și a doua propunere, dacă ar fi să discutăm noi trei între noi, care ar fi uh, pasul sau care ar trebui să fie uh, pasul următor pentru a, a progresa, pentru a progresa cu acest subiect și aș dori să adresez această întrebare domnului Brock și doamnei Lindstrom, deci pentru a înțelege ce putem face în mod uh, concret uh, pe viitor. Deci, domnule Brock, care ar fi următorii pași concreți din punctul nostru de vedere? Thank you, Chair. Mulțumesc. De data aceasta am să vorbesc un pic mai rar. Pentru că chiar îmi doresc să transmit aici un mesaj clar. Într-adevăr, aceasta ar trebui să fie un uh, supliment bun pentru sistemul actual, această declarație. Însă trebuie să ținem cont și de faptul că s-a îmbunătățit foarte mult munca pe teren și munca făcută la nivelul de implementare de către organele de management, pentru că declarația se face la un nivel care este apro mai aproape de cheltuielile făcute. Deci e mult mai ușor să detectezi și să corectezi anumite erori sau deficiențe care apar la nivelul implementării. Cred că acest lucru ar trebui să fie recunoscut ca atare și, pe de altă parte, să se vadă care este potențialul rol al declarațiilor naționale, ținând cont de principiul auditului unic și a elementelor bloc. Curtea de conturi spunea că în măsura în care aceste declarații uh, sunt auditate, ele pot fi considerate în conformitate cu criteriile de audit internațional. Deci cred că aceasta este direcția în care ne îndreptăm și, uh, bineînțeles, uh, trebuie să ținem cont și de problema coordonării în timp și a obiectivului. Am văzut cu declarația pentru Regatul Unit, aceasta a fost făcută la 2 ani după termenul la care ar fi fost necesară. Aceasta este, deci, principala provocare, cea a factorului timp. Și un ultim comentariu, aș dori să sugerez să se includă și elemente de performanță în această declarație. Pentru că elementele de performanță sunt extrem de importante și acestea sunt utile și în procesul la nivel național. Doamna Lindström, da, nu am prea multe de adăugat, dar cred că dacă se organizează un atelier pe această temă ar fi foarte bine, dar statele membre și reprezentanții sau experții din statele membre ar trebui să fie prezenți, pentru că e bine să răspundă cineva și din partea statelor membre, de exemplu, atunci când Comisia spune că declarațiile nu ajung la timp pentru a justifica întărirea procesului de control intern. Da, tocmai asta am încercat să facem în această dupămasă, dar nu au venit. Wenn man die Nützlichkeit der Când, uh, dacă dorim să dovedim utilitatea acestor declarații uh, naționale prin faptul că renunțăm la anumite uh, controle, de exemplu, ar fi un stimulant extraordinar, însă atunci uh, chiar trebuie să ne asigurăm că nu mai este nevoie de controlele respective și nu știu dacă putem susține de pe acum atât de răspicat această idee dacă cred că ar fi important totuși să există un anum, o anumită continuitate. Poate și un european ar trebui să se transforme din, din acest punct de vedere. Și apoi, când vine vorba de implicarea parlamentelor naționale, noi întotdeauna susținem un dialog cu parlamentele naționale, însă acestea nu sunt foarte încântate de această idee și această lipsă de entuziasm. De entuziasm nu face decât să există un interes destul de mare, de diferit între, între parlamentele naționale și cheltuirea fondurilor europene. Există anumite state care um, se tem că și-ar pierde anumite fonduri. Noi considerăm că nu ar trebui să existe un asemenea conflict de, de interese. Nu cred că există un conflict de interese între autoritățile locale, ci pe, pentru autoritățile locale. Cred că trebuie să lucrăm mai mult pentru a găsi abordarea corectă și declarațiile naționale nu ar trebui să fie percepute ca o închidere a ochilor în fața realității. Mă tem că aceasta ar fi problema. Oricum, Vă mulțumesc pentru că ne-ați ținut la curent, că ne-ați spus care este situația actuală, că ne-ați atras atenția că avem foarte mult de lucru în continuare. Am ajuns și la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru prezență. Pentru mine a fost uh, important să mai discutăm uh, acest uh, punct înaintea încheierii mandatului legislativ. Am ajuns la sfârșitul acestei reuniuni. Uh, săptămâna viitoare, um, Strasbourg la ora, orele 19, uh, ne vom uh, întâlni din nou în prezența comisarului Oettinger, care ne va prezenta politica de angajare a unor persoane în, com- în uh, comisie. Vom discuta și conflictul de interese în anumite state membre. Uh, nu va fi o, reuni- va fi o reuniune cu, uh, organizată în spatele ușilor închise. Mulțumesc oricum pentru prezență și o seară plăcută tuturor. Bueno.